multe toruri pentru vicepreședinți și chestori. Sugerez acum să trecem la să continuăm discuțiile la ora 8. Dacă nu e nici o obiecție, se aprobă și atunci suspendăm această sesiune până la ora 8 seara, ora 20 membrii.